Colleagues, ready? Everybody ready? Okay, voting time. Item 19. Trecem la vot. Can you settle down, please? Puteți să vă așezați, vă rog, și să faceți liniște, pentru că trecem la vot acum.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 deci uh, la regulamentul Consiliului despre excluderea unui număr de din lista regiunilor și statelor care au încheiat negocierea. E vorba de a doua lectură. A simple majority is needed here in the committee, but uh, an absolute majority will be needed in plenary. As you know, our mandate was... După cum știți, Mandatul a fost uh, adoptat aici și după aceea la plenară, dar delegația pe Parlamentul European are o flexibilitate de care poate să dea dovadă după aceea, însă noi negociem pe baza acestui mandat. Ceea ce înseamnă că acum sunteți rugați uh, să confirmați sau să infirmați ceea ce s-a obținut la negocierile cu Consiliul. Haideți să votăm acum. Compromisul, uh, amendamentul de compromis 1. Cine-i pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Do you feel that you need check? Credeți că e nevoie de o verificare? You have the rights. Aveți dreptul să verificați dacă doriți. S-a deschis votul. O persoană în plus de la PP, vă rog să scoateți cartela. văd că lipsesc oameni la vot. O persoană în plus de la PP. Trebuie să scoată cartela cineva de la PP. În continuare, cineva în plus, două persoane chiar acum în plus de la PP care au votat. Vă rog să scoateți cartela două persoane. O persoană, o persoană trebuie să scoate cartela de la PP. favor, by the way. okay, the vote is closed. Bun, se încheie votul acum. Și se adoptă 19 pentru 7 împotrivă și 4 abțineri. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm uh, propunerea de rezoluție, de recomandare acum, astfel amendată. Vot electronic de data aceasta, s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă cu 21 de voturi pentru 4 împotrivă 5 abțineri. Acum votăm uh, proiectul de rezoluție. Cine este pentru? Se deschide votul, se închide. Se adoptă 22 de voturi pentru 4 împotrivă și 5 abțineri. Felicitări uh, echipei de negociere și raportorului. Next uh, item. Trecem mai departe acum la următorul punct, punctul 20. E vorba din nou de un dosar legislativ. Raportorul este David Martin, din nou. Și e vorba de reinstaurarea beneficiului preferințelor tarifare generalizate ale Myanmar, Birmania. Avem un amendament aici, amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final acum, votul pe raport, proiectul de raport amendat, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Și se adoptă cu 27 de voturi pentru și 2 împotrivă. Votăm proiectul de rezoluție legislativă acum cu vot uh, electronic. S-a deschis votul și s-a închis. Și se adoptă cu 20 de, și 8 de voturi pentru, 2 împotrivă și nicio abținere. Felicitări uh, raportorului Martin. Item 21. Amendamentul 21. Um, punctul 21, îmi cer scuze, e vorba de un dosar legislativ despre răspunderea financiară legată de instanțele de soluționare a litigilor dintre investitorii de, uh, și stat, stabilite prin acorduri internaționale la care Uniunea Europeană este parte. E vorba de un raport uh, al lui Pavel Zalewski, care e în stânga mea chiar și este raportorul pentru acest dosar. Avem șapte amendamente de compromis care au fost elaborate din 122 de amendamente înaintate. Vreau să dau cuvântul raportorului ca să explice oarecum ce se întâmplă cu procedura și poziția sa. Vă rog, domnule Zaleschi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor raportorilor din umbră și uh, echipei care a ajutat la întocmirea acestor uh, amendamente de compromis. Cred că s-a făcut, într-adevăr, o muncă foarte valoroasă în acest dosar, pentru că găsirea compromisurilor s-a făcut pe aspecte cheie. Cred că prin acest raport putem spune că am încheiat o activitate de trei ani la comisia noastră INTA în ceea ce privește protecția pentru investitori. Aceasta este o consecință a noilor noastre competențe pe care le-am primit prin tratatul de la Lisabona. Cu toate acestea, în timpul discuțiilor s-a văzut că anumite aspecte au rămas deschise. În primul rând, există o chestiune care ține de investiții pe piața internă, deci pe acorduri pentru investițiile pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea în continuare sunt um, aceste acorduri sunt obligatorii și nu s-a clarificat încă acest punct din păcate, din niciun punct de vedere juridic. Cred că aceasta creează anumite inegalități între investitorii de pe piața internă din Europa. Și deci ar fi nevoie să rezolvăm această problemă într-o oarecare măsură. Apoi, o altă chestiune importantă se referă la garantarea tratamentului egal al investitorilor europeni față de investitorii străini, pentru că mă refer aici mai ales la investitorii din Statele Unite. Aceștia au diferite soluții pe care pot uh, să le folosească pentru a garanta un sistem de echitate, pe când uh, cei europeni nu neapărat. Deci cred că toate aceste probleme nerezolvate ar însemna că avem nevoie de o discuție suplimentară, poate avem nevoie de o audiere chiar care să ducă la o rezoluție din partea Parlamentului European despre problemele acestea care ar trebui rezolvate, după părerea noastră, de către Comisie. Vreau să subliniez că aceste aspecte au fost menționate deja și de anumite grupuri politice în timpul discuțiilor pe care le-am avut pe acest dosar și ne-am pus de acord cu grupurile politice ca activitatea ulterioară a comisiei noastre să trateze și aceste puncte și să încercăm să găsim o soluție. Deci, uh, vreau să vă rog în mod expres să continuăm să lucrăm pe punctele încă deschise din acest dosar. Deci, uh, acum cred că putem să trecem la vot. Am înțeles că după vot o să pot să întreb care va fi procedura și voi putea întreba și ce să facem cu Comisia și Consiliul, care este procedura ulterioară, în conformitate cu rezultatul votului. Mulțumesc, domnul Zaleschi. Aș vrea și eu să fac două remarci. În primul rând, am fost uh, informat de posibilitatea de a ajunge la un rezultat pozitiv în negocierile cu grupurile politice pe acest dosar și știu din această comisie a noastră parlamentară cât de dificil a fost acest dosar. În ceea ce privește problemele pe care le-ați menționat uh, cu privire la tratatele bilaterale de investiții la care Uniunea Europeană este parte, cu unele țări membre înainte să intre în Uniunea Europeană, în aceste tratate bilaterale, eu cred că acestea trebuie să fie rezolvate acum, pentru că atunci când vorbim de reglementările de investiții bilaterale, eu am fost chiar raportor pe un subiect ca acesta, am, decid, am decis să băgăm sub covor oarecum acest subiect, pentru că nu era încă de actualitate, am ignorat subiectul mai mult timp, acum iar am fost pe cale să-l ignorăm, dar eu zic că uh, nu putem să mai continuăm așa și nu putem ignora această contradicție pentru că nu este compatibilă situația cu piața internă și considerăm că nu este bine să avem tratament distinct între statele membre din Uniunea Europeană în ceea ce privește protecțiile pentru investiții. E vorba chiar de unele state membre ale Uniunii. Și deci Parlamentul nu poate să mai tolereze acest lucru mai mult, trebuie să găsească o soluție și cel mai bine ar fi să găsim o soluție optimă pentru toată lumea. Ar trebui deci să ne gândim care ar fi această soluție optimă, însă e cam jenant să lăsăm de o parte, la o parte în mod expres un subiect atât de important care este esențial pentru piața internă. Dar haideți acum să trecem la vot. Haideți să începem cu amendamentul 1. Și 16, că sunt identice, deci votăm amândouă împreună. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 49. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 50. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 52. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 53. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți verificare? Bine, verificăm 54 electronic. S-a deschis votul la 54. The vote is closed. Și s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 55. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul, amendamentul compromis 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 63. Avem un amendament oral aici. E vreo obiecție la amendamentul oral? Nu, atunci votăm astfel amendat. Oral amendamentul 63. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 64. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 65. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 66. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 67. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 cu amendament oral. Nu, a, este caduc, mi se spune. Bun, mai departe, 72. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament de compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, nu, e caduc, bine, scuzați-mă. Amendament de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament de compromis 4 se adoptă. Pentru, scuzați-mă, împotrivă, abțineri, se adoptă. șapte vot pe părți. Prima parte mai întâi. Cine-i prim, pentru prima parte? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru. Vreți verificare la 99? Haideți să verificăm, s-a deschis votul la 99. And vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Cine a cerut verificarea? Autorul amendamentului a cerut verificarea. Bun. Amendamentul 8. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 100. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 102. Două părți. Prima parte. cine pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Com amendament compromis 5, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 106, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. O 111 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 112 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115 în două părți. Prima parte. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 116 pentru. Împotrivă abțineri, respins. Vreți să verificăm 116? Bine s-a deschis votul electronic. Not open. Văd că nu e deschis tehnica. S-a deschis acum și s-a închis. Și se adoptă. 119. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerente 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, a, ah, mă scuzați, spune președintele. 20, l-am scăpat. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22. Acum, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Vot pe părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare. 29 se verifică electronic, s-a deschis votul. 29, da. S-a deschis. Și s-a închis. Și se adoptă. Cei care de obicei uh, fac jocurile mă cam dezamăgesc astăzi. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 în două părți. Vreun, vreo obiecție la amendamentul oral? Nu, atunci votăm. Partea 1 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu ce să zic. Haideți să verificăm. Se verifică partea întâia. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Pentru, încă o dată, împotrivă, abțineri, se respinge. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 cade, 35 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu acesta, haideți să-l verificăm pe 35. S-a deschis votul și s-a închis. Și se adoptă. E contrar matematicii, statisticii în acest parlament ce se întâmplă. Bun. 30 și... A, 2, spune președintele. 2. 2 cade. Al raportorului. 2. E caduc. Cine-i? Amendamentul 2, totuși. Amendment 2. Let's... Trebuie să-l votăm. Trebuie să-l votăm. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 37. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Carried 37. 37 se adoptă. 38 e caduc. 39 la fel. 40. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, nu știu, haideți să verificăm 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, acum am înțeles. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum am terminat cu amendamentele vot final. Acum votul pe propunerea comisiei astfel amendată să deschis votul electronic. Și s-a închis. Se adoptă cu 24 de voturi pentru 3 împotrivă și 4 abțineri. Votăm uh, proiectul de rezoluție. Să deschizi votul. S-a închis. Același rezultat se adoptă cu 24 pentru 3 împotrivă și 4 abțineri. Deci, felicitări raportorului domnului Zalewski, căruia îi dau acum cuvântul pentru că m-a rugat să-i dau cuvântul la sfârșitul votului. Chairman, thank you very Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, dragi colegi, pentru că a susținut acest uh, raport. Aș avea o propunere. Am uh, putea să mergem la plenară și să votăm amendamentele, iar după aceea să începem trialogul înainte de votul uh, în primă lectură de la plenară. Mulțumesc! Mulțumesc! va trebui să votăm această propunere și anume de a începe negocierile înainte de încheierea procesului de prima lectură și aceasta ar însemna că raportul adoptat uh, va fi trimis la negocieri. Acest lucru, ca de obicei, este făcut de către președinte de raportor și de raportorii din uh, umbră, David Martin, uh, doamna uh, Cochmerin, din partea verzilor, domnul Scholz din partea GUE și cineva care va trebui să fie numit uh, din partea FD. Dacă sunt obiecții, domnul Lange. Domnule președinte, eu înțelesesem altfel propunerea raportorului, și anume că mergem cu acest raport în plen și votăm amendamentele în plenară și după aceea mergem la negocierile cu Consiliu. Și votul final de la plen nu se va face, ci se negociază întâi. Dar mergem cu amendamentele până în plenară. Asta înțelesesem eu. You are correct. Mm-hmm. So, Într-adevăr, aveți dreptate spune președintele. Într-adevăr, am greșit. Vom avea votul la amendamente la plenară și nu votul pe uh, rezoluție. Deci, uh, rămâne așa, votul la plenară, facem această corecție. Domnule președinte, um, vă rog să mă scuzați, dar n-am uh, urmărit prea bine ce s-a propus și ce s-a hotărât până la urmă. Propunerea este aceea a procedurii obișnuite de a ajunge la un acord în primă lectură, să avem amendamentele votate acum, după aceea la plenară și nu vom încheia prima lectură, aceasta a fost propunerea colegului meu care a fost adoptată de această comisie și să nu avem uh, votul final la plenară. Deci suspendăm acest vot și vom începe negocierile uh, cu mandatul care a rezultat în urma votului amendamentelor la plenare. Aceasta este procedura obișnuită atunci când dorim să încercăm un acord în prima lectură cu Consiliul. Cine este pentru această propunere? S-a deschis votul, facem vot cu apel nominal. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Vă mulțumesc foarte mult! Congratulations! Thank you. Ah. to place the floor first. Can we take the floor now? Item, our voting time has not yet... Nu am terminat încă cu voturile, dragi colegi. Trecem la punctul 22. E vorba de adoptarea unui aviz. Da. Vă rog să fiți atenți. E vorba de un proiect de aviz. Comisia de fond este Comisia de Transporturi, raportor este domnul Sturdy și este vorba aici de politica externă a UE în domeniul aviației, abordarea provocărilor viitoare. S-au prezentat 16 amendamente la acest proiect de aviz și s-au negociat două amendamente de compromis de către raportor cu celelalte grupuri politice. Am să dau cuvântul domnului Stărdi pentru a explica aceste amendamente de compromis pe care le vom vota. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este vorba aici doar de explicarea acestor amendamente de compromis. Vreau, în primul rând, să mulțumesc uh, raportorilor din umbră, pentru că am experiență aici și câteodată e greu de lucrat împreună și e, de fapt, ceva destul de obișnuit în comisia aceasta. Noi am reușit însă să lucrăm foarte bine și am ajuns la un uh, rezultat uh, foarte bun. Chiar și Ianec uh, văd că surâde, ceea ce este de neașteptat. Vă mulțumesc pentru susținerea pe care mi-ați dat-o și sper ca Comisia de Transporturi să țină cont de părerea noastră. Pentru că deseori nu se ține cont de avizele pe care le prezentăm, dar sper că data aceasta rezultatul fiind bun să se țină cont de el. Și vreau să mulțumesc încă o dată, domnule președinte, tuturor celor care m-au ajutat. It's good to... Mulțumesc. Într-adevăr, e plăcut să asculți astfel de comentarii pozitive pentru a vedea cum se pot negocia amendamentele de compromis. Să începem votul. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Da, putem face o verificare electronică la amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge într-adevăr cu 22 de voturi împotrivă. Amendamentul 5 se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, Vă rog, uh, pentru că nu eram foarte atent, putem să repetăm? Nu. Facem o verificare electronică la amendamentul 11. S-a deschis votul. Vote is open and vote is... S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 16 pentru, împotrivă, abțineri. În mod normal ar fi trebuit să se adopte, dar vom face o verificare la amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. I did vote in favour, then I changed it. political groups. Grupurile politice ar trebui să rezolve această problemă. Pentru că Mm, această poziție nu este coerentă cu felul în care este alcătuită comisia noastră. Și acum votul final pentru proiectul de aviz modificat. S-a deschis votul. Vote is open. Vote is closed. S-a închis votul. Acum s-a închis. Se adoptă. 26 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorului domnului Sterling. Și iată, terminăm aici cu voturile. Excellent. My people tell me that you were excellent. They were, they were excellent. Where is our guest? It's there. Please, colleagues, this is not yet the end of this meeting. Dragi colegi, nu am încheiat încă ședința noastră, mai avem uh, invitați uh, pentru următoarea parte a ședinței, așa că vă rog să rămâneți. Presenting all political groups. Și să reprezentați toate grupurile politice, dacă se poate. Uh. Okay. Well, let's move to item 23. Trecem la punctul 23. Vă rog, liniște. Uh, let me welcome uh, Mr. Renaud. Da, este vorba de invitatul nostru de astăzi. care a venit de la Viena pentru a prezenta lucrările acestui uh, organ al Națiunilor Unite care se ocupă de dreptul comercial internațional. Și pentru că vă aflați la Comisia de Comerț Internațional um, aici la Parlamentul European, uh, ar trebui să vă intereseze foarte mult uh, în legătură cu activitățile acestui organ al Națiunilor Unite. Pentru că este cel care realizează reguli pe baza parteneriatelor internaționale. Se va vorbi aici de procesele de liberalizare în foarte multe domenii, de problema soluționării litigilor comerciale, standarde legale asupra prosperității, achiziții publice și alte chestiuni de natură juridică, înregistrări digitale și transferabilitatea acestora și comerț transfrontalier electronic. Cred că suntem deci cu toții foarte interesați de aceste teme și pentru a strânge legăturile cu acest organ al Națiunilor Unite. Este pentru prima oară când facem acest lucru aici, așa că aș vrea să mulțumesc invitatului nostru și am să-i dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc membrilor acestei comisii care au avut uh, curajul să rămână până acum pentru a asculta prezentarea pe care o voi face în legătură cu un citral Comisia Națiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internațional. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, și a interpreților, voi vorbi în engleză deși suntem uh, la a doua zi după ziua francofoniei, pentru că știți cu toții, totuși, limba engleză este principala limbă de lucru a organizației pe care o reprezint aici. Dar franceza este totuși o limbă importantă aici la noi la Parlament, spune președintele. Da. Din păcate, ne dăm seama, domnule președinte, că uh, la noi lucrările se desfășoară în engleză în proporție de 95%, foarte puțin 3% în spaniolă, restul se împarte între restul limbilor oficiale. Așa că voi continua în engleză și vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru cuvintele frumoase pe care le-ați avut pentru a mă prezenta. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici și să vorbesc în fața acestei comisii importante în legătură cu organizația pe care o reprezint. Este vorba de Comisia Națiunilor Unite pentru Dreptul uh, Comercial Internațional, așa numitul UNCITRAL. Suntem onorați de interesul pe care îl manifestați față de activitatea noastră și dorim să sporim uh, cooperarea pe care am avut-o până acum cu Uniunea Europeană în cadrul um, dreptului comercial internațional. Deci ar trebui să spun imediat încă de la început că relațiile noastre de lucru cu Uniunea Europeană ar fi putut fi mai bune, cu siguranță. Și mai este destulă uh, marjă de a îmbunătăți aceste relații de lucru. Bănuiesc că se știe totuși destul de puțin aici în legătură cu ce face și ce reprezintă un citral, așa că am să încep cu o prezentare succintă a acestui organ al Națiunilor Unite și felul în care își desfășoară activitatea. Un citral este o adunare generală, un organ al Națiunilor Unite, care a fost creat în 1966, având drept scop armonizarea progresivă și modernizarea dreptului uh, comercial internațional. Acesta s-a făcut cunoscut foarte rapid ca un sistem de modernizare a tranzacțiilor uh, internaționale. Un citral este un organ uh, principal în cadrul Națiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internațional, are sediul la Viena, de fapt este o organizație foarte mică, care are legătură cu Biroul de Afaceri Juridice a Națiunilor Unite și eu sunt uh, uh directorul Departamentului de um, Drept Comercial și, de asemenea, secretar al Uncitral. În uh, ultimii 45 de ani am negociat și am elaborat multe texte, convenții, legi model, ghiduri legislative într-o serie de domenii variate. La ora actuală avem șase grupuri de lucru interguvernamentale în cadrul UNCITRAL care negociază texte legislative în mai multe domenii. Achiziții publice, problema arbitrajului internațional și a concilierii în domeniul comercial, uh, rezolvarea litigilor online, comerțul electronic, uh, insolvența transfrontalieră și, de asemenea, uh, tranzacții um, sigure. Uncitralul, de asemenea, realizează cercetări și tocmai am organizat un colocviu pe tema microfinanțelor, ceea ce se cunoaște în ziua de astăzi ca incluziune financiară. Și la vară se vor lua decizii în acest domeniu și ne așteptăm să începem în curând un nou proiect pe această temă a incluziunii financiare, care va include modele simplificate de incorporarea unei inițiative din America Latină în acest domeniu. Un citral este de asemenea uh, cel care păzește mai multe convenții în domeniul comerțului internațional, Probabil că instrumentele cele mai cunoscute sunt așa numita convenție de la New York din 1958 în legătură cu recunoașterea și executarea sentințelor arbitrare străine. Acesta este o adevărată piatră de temelie a sistemului de arbitraj internațional la ora actuală. Cealaltă convenție importantă pe care am creat-o și pe care o monitorizăm în continuare este Convenția de la Viena din uh, 1980 în legătură cu contractele de vânzare internaționale de mărfuri. Și voi reveni asupra acestei probleme și a viitorului ei în domeniul contractelor. Ținând cont de aceste aspecte și voi reveni la niște exemple mai concrete uh, și lucrările pe care le facem în domenii foarte specifice, la uh, Uh, istoria noastră și la practicile curente și cooperarea pe care o avem cu Uniunea Europeană. Deci, după această prezentare, ar trebui să fac imediat o diferență foarte clară între lucrările noastre la un citral și lucrările realizate în cadrul OMC. Mandatul nostru este foarte diferit de cel al OMC-ului, în sensul că noi nu trebuie să stabilim neapărat uh, reguli uh, comerciale care se aplică în diverse state, pentru că în cadrul uncitralului nu se vorbește despre bariere comerciale, de exemplu, uh, așa cum se întâmplă la OMC și probabil vă dați seama că uncitralul nu este un organ de soluționare a litigiilor. Noi suntem foarte activi în ceea ce privește legislația uh, pentru dreptul comercial, dar nu se implică în uh, soluționarea litigiilor față de ceea ce oferă, în schimb, OMC-ul. Și câteodată este greu să înțelegi Și este greu câteodată să diferențiez cele două activități ale OMC-ului și ale uncitralului în ceea ce privește, de exemplu, achizițiile publice. Există o diferențiere care trebuie făcută însă între cele două organizații. Și pentru cei care cunosc ceva de economie, cred că ne-ar putea ajuta dacă am face, de exemplu, comparația cu diferența între micro și macroeconomie. La nivelul OMC-ului există o privire de ansamblu a relațiilor interstatale abordarea în cadrul uncitralului nu se face din perspectiva unui stat care uh, discută sau negociază cu un alt stat sau uh, un alt grup de state în ceea ce privește reglementarea. Pentru noi, dreptul uh, internațional este văzut din punctul de vedere al microeconomiei, al companiilor private care se confruntă cu dificultăți în urma uh, divergențelor și diferențelor care există în legile internaționale atunci când încearcă să aibă acces pe piețele globale. Deci există această componentă individuală care este esențială pentru a înțelege abordarea pragmatică pe care o avem noi din punctul de vedere al dreptului comercial internațional. Pentru noi nu există frontiere, nu există frontiere teoretice, pe care le-am putea întâlni și uh, care se aplică în diverse state atunci când se definește dreptul civil, uh, dreptul comercial și așa mai departe. Noi ne ocupăm de achiziții publice care în multe țări ar putea fi văzute ca un exemplu clar de uh, drept uh, public, tocmai din cauza importanței pe care uh, o are procesul de achiziții publice din punct de vedere al afacerilor în viața de zi cu zi pentru aceste companii private. Aceasta însă nu înseamnă că până la urmă rezultatele la care ajungem noi ar fi foarte diferite de cele la care ajung alte organizații precum OMC-ul. Perspectiva, abordarea într-adevăr este foarte diferită și dacă vom avea timp să intrăm în detalii, probabil că vă veți da seama că în legile model în care avem de-a face cu achiziții publice pe care noi le elaborăm, există nu există uh, diferențe foarte mari față de OMC. Ar trebui poate să clarific acum și faptul că una dintre principalele caracteristici ale organizației noastre care are drept principală activitate aceea de a elabora texte legislative, standarde legale, este aceea că niciunul dintre produsele noastre, să zic așa, nu, sunt, nu este obligatoriu. Și deseori trebuie să explicăm atunci când prezentăm un citralul în afara sau atunci când ne prezentăm în țările în curs de dezvoltare, că la noi nu există acest avantaj de a te putea bizui pe aceste instrumente, așa cum se întâmplă în cadrul organizațiilor de tip regional, precum uh, Uniunea Europeană sau organizații similare din Africa. Pentru că astfel de organizații elaborează regulamente, pachete legislative, texte legislative care au o consecință directă și sunt uh, implementate direct în sistemul juridic al statelor membre. Însă, în cazul nostru, tocmai pentru că suntem un organ al Națiunilor Unite, nu există niciun fel de mecanism uh, implicit pentru a asigura implementarea eficientă și directă a standardelor legislative pe care le elaborăm. Și aceasta este, bineînțeles, un punct vulnerabil al nostru. Am încercat de-a lungul anilor să transformăm această vulnerabilitate într-un avantaj pentru noi. Și dacă vedem ce a făcut uh, Uncitralul după 45 de ani de activitate, cred că singurul motiv adevărat de îngrijorare pe care l-am putea avea în legătură cu activitatea acestui organ uh, pierdut oarecum în uh, Națiunilor Unite ar fi că, într-adevăr, până la urmă, produsele noastre, să spun așa, sunt implementate, sunt aplicate în mod eficient în cadrul legal al tranzacțiilor comerciale la nivel internațional. Și am menționat mai devreme uh, convenția referitoare la mecanismele de arbitraj. Acesta este un exemplu printre exemplele pe care le avem în legătură cu texte legislative internaționale. Avem în jur de 50 de state uh, care sunt parte, cu excepția unor țări precum uh, Myanmarul, de exemplu, care nu s-a alăturat încă acestei convenții, dar cu excepția câtorva țări, după cum spuneam, o mare majoritate a țărilor uh, sunt parte la convenție. Aș vrea uh, să vă atrag atenția și asupra Convenției de la Viena, pe care am menționat-o mai devreme. În urmă cu câțiva ani, Japonia a ratificat-o și, de asemenea, Brazilia la începutul acestui an. Și acum, la această convenție, practic, mai sunt doar puține țări care nu sunt încă parte. Și, probabil, cu excepția notabilă a Marii Britanii și a Indiei, toate celelalte țări uh, cu importanță comercială deosebită sunt uh, deja țări care au ratificat convenția, astfel încât uh, acestea acoperă în jur de 80% din comerțul internațional. Produsele noastre cred că sunt destul de uh, eficiente atunci când sunt implementate și ar trebui poate să spun aici și uh, că reușita noastră a uncitralului este pentru că suntem practic singura sursă la nivel global de astfel de modele legislative. Și e adevărat că se întâmplă lucruri uh, și în alte uh, regiuni ale lumii, de exemplu în Uniunea Europeană sau în alte Uh, regiuni, dar nu există organe care să elaboreze astfel de texte legale globale și uncitralul este un astfel de exemplu. Așa că am reușit uh, să ne impunem nu doar în țările în curs de dezvoltare și după cum vă imaginați, fiind uh, un organ, un organ al Națiunilor Unite, scopul nostru este acela de a elabora instrumente pentru țările în curs de dezvoltare care ar permite țărilor care sunt în perioadă de tranziție, care își câștigă independența sau care sunt, uh, trec prin uh, perioade dificile să își modernizeze legislația comercială. Mandatul nostru este deci de a ajuta aceste state și a le prezenta o serie de standarde care să aibă la bază un consens și care să fie considerate ca legi de calitate pen, pentru restul lumii. Însă acesta nu este singurul nostru obiectiv. Și dacă analizăm standarde, cum ar fi, de exemplu, arbitrajul uh, în domeniul comercial, un lucru notabil este faptul că și, faptul că și statele europene adoptă în mod activ standardele noastre, își revizuiesc legislația pe baza standardelor noastre și ceea ce este interesat este că implementarea acestor standarde nu doar pentru tranzacțiile internaționale, ci și pentru tranzacțiile la nivel național, așa cum s-a întâmplat cu arbitrajul în cazul Germaniei și Spaniei. Acestea sunt exemple pe care le putem da. Câteva cuvinte acum în legătură cu um, felul uh, în care se constituie un citralul. Este alcătuit din 60 de state, uh, membre ale Adunării Generale a Națiunilor Unite și încercăm să reprezentăm pe toată lumea în mod egal, toate regiunile, toate țările în curs de dezvoltare, toate tipurile de uh, legislații și toate contextele de tip economic se regăsesc în uh, alcătuirea noastră. Ceea ce este interesant, poate, pentru dumneavoastră, avem 14 state membre care sunt uh, alese dintre uh, Europa Occidentală și alții și, de asemenea, uh, alții care sunt aleși din Est, din Estul Europei. Avem între 10 și 12 state membre din partea Uniunii Europene, care sunt alese la un moment dat uh, în cadrul UNCITREL, UNCITRAL, fie în calitate de membri a grupului uh, VEOG, fie în calitate de membri reprezentanței Europei de Est. Aș trece acum la relația, și aceasta foarte pe scurt, relația dintre un citral și Uniunea Europeană. Vă spuneam că mai putem îmbunătăți această relație, dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și cooperarea care există de-a lungul timpului. V-aș ruga poate să analizați un pic uh, documentul pe care l-am pregătit pentru această întâlnire, pentru că aici se prezintă pe scurt fiecare dintre proiectele noastre și grupurile de lucru în cadrul uncitral și legătura lor cu Uniunea Europeană. În cele câteva minute pe care mai le am la dispoziție, am să mă centrez doar pe câteva exemple. În primul rând, exemple de cooperare care uh, sunt uh, pozitive din punctul nostru de vedere. De exemplu, dacă ne referim la achiziții publice, Noi recunoaștem eforturile care au fost făcute în cadrul Uniunii Europene și pot să spun că acordurile cadru, de asemenea licitațiile inverse electronice, care sunt elemente cheie pentru directive europene, toate acestea și-au regăsit locul într-un uh, fel sau altul în modelele uncitral și au fost adoptate de țări uh, care nu fac parte din Uniunea Europeană. Câteva dintre aceste instrumente sunt folosite acum de către băncile de dezvoltare multilaterală în domeniul, de exemplu, al achizițiilor publice de valoare înaltă, infrastructură complexă, elemente ale procedurilor de dialog competitiv, toate acestea se regăsesc și ele în modelul uncitral. Procedurile de armonizare susțin comerțul transfrontalier și duc la adoptarea unor standarde comune. Din 2004 încoace, Uh, colaborarea între Citral și uh, Uniunea Europeană uh, s-a redus în ceea ce privește regulile de achiziții publice. Ca rezultat, statele care au nevoie de susținere pentru dezvoltarea infrastructurii o fac pe baza unor standarde foarte similare. În ceea ce privește insolvabilitatea, cooperarea a fost și ea bună. Nu voi intra în detaliile legii dreptului insolvenței, vă trimit la rezumatul scris, însă este crucial să luați notă că există reguli care sunt tratate la nivel european, care uh, sunt, există și la nivel global. În ceea ce privește jurisprudența și uh, legile model, uh, care sunt notate în ghidul legislației pe care îl elaborăm. Noi susținem importanța unei coerențe a interpretării acestei, acestor legislații model în uh, coerență cu legislația comunitară. Dacă ne uităm la arbitrare, la arbitraj, cooperarea este în general bună, avem un nivel ridicat de participare din partea statelor europene la munca noastră de revizuire a legislației internaționale, pe lângă arbitraj, am avut o cooperare bună și în domeniul concilierii, Directiva adoptată în 2008 de către Uniunea Europeană este în mare măsură compatibilă și coerentă cu legislația modelului citral pe același subiect. Poate aspectul cel mai interesant al cooperării se regăsește într-un domeniu în care mai avem de lucru, și care este de interes pentru comisia dumneavoastră, și anume domeniul transparenței în arbitraj pe, în litigii pe investiții bazate pe tratat. Statele membre s-au implicat activ în deliberările grupului de lucru 2 în ceea ce privește standardul juridic al transparenței. acest text după cum probabil știți, tocmai a fost adoptat de către grupul nostru de lucru la reuniunea sa de la New York de luna trecută. Textul va fi finalizat în vara acestui an. Directiva adoptată de către Parlamentul European și Consiliu în 27 decembrie 2002, 2012 reflectă acordurile internaționale de investiții reciproce între statele membre și statele terțe. Acordurile de investiții comunitare sperăm că vor include referiri și trimiteri la arbitrajul uncitraj și la regulile uncitraj în acest sens. De asemenea, există o propunere ca uncitraj să înființeze un registru care să susțină funcționarea regulilor transparențe, eh, transparenței, un și poate Uniunea Europeană ar avea un interes să susțină un asemenea registru pentru a ajunge la domenii unde poate am putea considera că cooperarea ar putea să se îmbunătățească. Uh, câteva cuvinte despre comerțul electronic. Este un domeniu în care am avut o cooperare activă în ultimii 20 de ani. Atât din partea, atât Uniunea Europeană cât și UNCITRAL au fost uh, pionieri adoptând uh, legislație în ceea ce privește tranzacțiile electronice. Este un domeniu care demonstrează dificultatea ambelor organizații de a găsi metode de lucru care să permită schimbul de informații uh, extrem de franc. A fost foarte dificil uneori. Uneori, munca noastră ar fi putut fi influențată de către standardele europene și invers. A fost de asemenea foarte dificil să ne dăm seama, uh, să stabilim o relație de lucru prin care să schimb, facem un schimb de idei între comisie, pe de o parte, și secretariatul nostru, pe de altă parte. Uh, un schimb care ar fi putut să fie în beneficiul ambelor organizații. În momentul actual mai persistă dificultăți la capitolul Convenției din 2005 ONU în legătură cu utilizarea comerțului electronic. Acel text nu a fost susținut de către Comisia Europeană în ciuda faptului că include o clauză care este menită să acorde autonomia legislației europene în granițele Uniunii. Aici uh, am salutat discuții suplimentare pentru a decide dacă clauza de deconectare este suficientă și dacă nu, ce am putea să uh, găsim împreună pentru a ne asigura că textul va fi la fel de susținut, la fel de activ susținut de către Uniunea Europeană pe cât ne dorim. Ultima idee pe care o voi aborda este dreptul contractual. În ultima vreme, dreptul contractual s-a suprapus cu mandatul uncitral anul trecut, Comisia Jurii, Comisia pentru Piața Internă și Comisia Econ au discutat propunerea Comisiei de regulament pentru un drept contractual comercial comun european. Și uh, Comisia Jurii a avut o audiere publică marți, 19 martie. Propunerea care nu a fost discutată de comisia dumneavoastră propune un regim contractual regional armonizat pentru comerțul transfrontalier în piața internă. Pune accentul pe tranzacțiile business to consumer și cele care implică IMM-uri, cu toate că domeniul de aplicare a rămas încă deschis. Ideea este Uh, că diferențele în legislație de la o țară la alta pot să descurajeze comercianții și cumpărătorii să uh, se implice în tranzacții transfrontaliere. Uh, de asemenea, trebuie să se încurajeze comerțul, încercând să se scadă costurile juridice propunerea Comisiei este de interes pentru un citral pentru că implică dreptul internațional și în special eficiența mecanismelor de armonizare internațională, cum ar fi Convenția ONU pentru contracte și legate de produse internaționale, CISG. Cu toate că un cital nu a fost implicat în dezvoltarea propunerii Comisiei Europene, multe dintre prevederi sunt inspirate sau identice cu textul Convenției ONU menționată. Diferențele sunt că uh, Convenția este un instrument internațional cu domeniul limitat la tranzacții comerciale, nu către consumatori. Și Convenția a înregistrat un mare succes Convenția a fost adoptată de 79 de state în ceea ce privește Uniunea Europeană. Eh, niciunul dintre 9 eh, din cei 10 eh, parteneri comerciali cel mai frecvenți sunt semnatari ai Convenției ONU, inclusiv Statele Unite, China, Rusia, Elveția și Norvegia comerțul cu statele semnatare uh, include 75% din comerțul extern al Uniunii. La nivel intern, 23 din cele 27 de state membre uh, sunt semnatare și convenția uh, se discută în celelalte state. Din aceste motive, convenția CISG este un text foarte important pentru comercianții europeni. Propunerea Comisiei Europene de a aduce o uniformitate similară în interiorul Europei este una bună. Eforturile de armonizare regională pot să încurajeze comerțul și să susțină dezvoltarea. Pot să acorde modele pentru eforturile de armonizare din viitor. Însă, dacă instrumentul Uh, se referă la tranzacții comerciale pentru vânzarea de produse, riscă să complice armonizarea deja uh, atinsă prin CISG. După cum am notat la sesiunea a 45-a de la New York, un uh, nivel suplimentar de jurisdicție ar putea să dăuneze armonizării obținute prin CSG. După cum uh, este structurată propunerea în momentul actual, putem să ne imaginăm că un uh, comerciant european uh, se va putea confrunta cu trei regimuri juridice. Uh, Convenția CSG, instrumentul Comisiei, Europene, Comisiei Europene ca opțiune posibilă și uh, legislația națională relevantă pentru orice probleme nu sunt acoperite de celelalte două instrumente. Acest uh, stat suplimentar de legislație ar putea să ducă la costuri juridice suplimentare și ar putea descuraja comerțul transfrontalier. După cum spuneam, convenția CSG este limitată la tranzacțiile comerciale de produse și ar trebui să fie posibil ca un citral, secretariatul, un citral și instituți, instituțiile europene să conlucreze pentru a promova un mediu armonizat pentru comerțul în Europa și interna- la nivel internațional. Uh, până acum, un central însă nu a avut ocazia să fie consultat. Sperăm că comisia dumneavoastră, cu experiența sa în comerțul internațional, va uh, fi inclusă în discuțiile parlamentare legate de uh, propunerea Comisiei Europene. Sperăm că și citral va avea oportunități să discute aceste domenii care se suprapun. Trebuie să închei, domnule președinte, și nu pentru a avea puțin timp pentru întrebări. După cum vedeți, munca uncitral se intersectează cu cea a Uniunii Europene în multe domenii și în multe feluri importante. Uh, suntem angajați să armonizăm dreptul comercial internațional, nu doar în interes, interesul statelor membre, ci pentru cetățenii lor și pentru dezvoltarea economică ce depinde de comerțul transfrontalier. Sper că v-am dat o idee în legătură cu faptul că cu toate că suntem în afara Uniunii Europene, Uh, examinăm legislația comercială a Uniunii și uh, suntem foarte angajați în sensul cooperării cu Uniunea Europeană și uh, stăm la dispoziția dumneavoastră pentru continuarea și aprofundarea cooperării și acum vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc. Rezumatul intervenției dumneavoastră a fost distribuit tuturor membrilor comisiei. Poate și discursul dumneavoastră va putea fi trimis membrilor comisiei. Acum îi dau cuvânt, acum vom începe discuția. Voi da cuvântul comisiei. Îl avem, uh, o avem pe doamna Jorgensen, și vreau să întreb Comisia dacă noi periclităm armonizarea dreptului comercial internațional. Cumva. Pentru că avem nevoie de un răspuns în acest sens din partea Comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu periclităm munca uncitral. Cred că am consolidat cooperarea și competențele Uniunii Europene au evoluat în timp și au început să se apropie din ce în ce mai mult de munca muncitrari. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a veni aici și pentru a ne ține această prezentare. Am putut să ne întâlnim și să discutăm câteva domenii care țin de obiective comune. Câteva cuvinte în legătură cu domeniile unde se poate îmbunătăți cooperarea uh, în sensul comisiei uh, în care ne aflăm, transparența și protecția investitorilor. În ceea ce privește un drept comercial comun european, suntem conștienți că există anumite neînțelegeri în legătură cu interacțiunea dintre acest aceste prevederi și legislația deja existentă. Comisia Europeană și colegii noștri suntem dispuși să discutăm pentru a clarifica lucrurile. Suntem angajați din partea Comisiei Europene să găsim răspunsuri la aceste probleme importante. În ceea ce privește rezolvarea online a litigiilor, avem o, pre, am pregătit o inițiativă în acest sens care vizează atât rezolvarea online cât și metodele alternative de eh, rezolvarea litigiilor. Eh, considerăm că un citral reflectă problemele de protecție a consumatorului și eh, soluțiile de rezolvare online a disputelor ar trebui să uh, se aplice însă nu doar disputelor între consumatori și comercianți, ci și invers. Trebuie să mai uh, luăm în considerare diverse puncte de vedere în acest sens, pentru că domeniul acesta legislativ este unul complex. Aș trece la domeniul pe care l-ați menționat ca un exemplu bun de, de cooperare și mă bucur pentru că este un domeniu în care am investit foarte mult din partea Comisiei Europene, juristii din Direcția Generală Comerț, ci pentru că considerăm că transparența în rezolvarea litigiilor este foarte importantă în pregătirea unei eh, directive europene în acest sens. De fapt, munca uncitral din, de la grupul de lucru 2 pentru transparență în uh, rezolvarea litigiilor între investitori și state a reprezentat un model și Comisia a reprezentat Uniunea Europeană în relațiile cu un și cu statele membre pentru a ajunge la un rezultat foarte satisfăcător. După cum a subliniat domnul Uriel, s-a ajuns la un acord la începutul acestui an, lucru care ni se pare extrem de bun pentru dezvoltarea ulterioară a perspectivelor comerciale. Toate documentele dintre arbitrajele între investitori și stat trebuie să fie făcute publice. Câteva dintre aceste probleme au fost adoptate în propunerea legislativă votată mai devreme aici. Dacă totul va decurge bine, rezultatele negociate cu Uncitral vor fi adoptate în iulie acest an și intenționăm să utilizăm aceste reguli de transparență ca model în acordurile pe care le negociem Uh, în momentul de față și în acordurile care vor fi negociate în viitor. Un aspect instituțional important este că putem să ne angajăm în aceste negocieri cu uh, o poziție comună europeană. Am obținut astfel un rezultat foarte bun pe transparență care este uh, salutat de investitori. intenționăm să continuăm cooperarea cu UNCITRAL și cu Comisia dumneavoastră în rezolvarea litigiilor între investitor și stat. Pot, vă stau la dispoziție pentru mai multe informații în legătură cu orice aspect uh, din cele discutate. Vă mulțumesc, bineînțeles vom, vom avea ocazia să revenim la aceste probleme importante. Uh, întrebări, David Martin? dar foarte pe scurt, domnule președinte. În primul rând, nu am primit raportul în legătură cu munca uncitral, am ascultat uh, prezentarea, însă și mă interesează în special relația între OMC și uncitral. Am primit un răspuns destul de clar acolo. De asemenea, am uh, auzit ce se întâmplă cu Uh, dispun litigiile investitor-stat și uh, taxele și accizele comune comerciale. Eu aș, este foarte clar că aceste ghiduri pe care le face un citral uh, pot să fie foarte utile, însă pe lângă aceste ghiduri mai aveți și alte acțiuni pentru a ajuta statele în dez, statele membre. Puteți să acordați consiliere directă unui stat care dorește să își revizuiască dreptul comercial. Atunci când un stat în negociere este în negocieri cu Uniunea Europeană pe un parteneriat economic, de exemplu, auzim de la negociatori, negociatorii din statul în dezvoltare că nu au experiența necesară juridică. Nu vreau să insinuez că ar, ați putea să vă implicați în detalii, însă poate ați putea să uh, acordați o anumită asistență pentru a vedea cum se poate interpreta un anumit text juridic. Deci să treceți dincolo de sfaturile generale și să intrați în aspectele care pot preocupa anumite state. Domnul Trus, Scholz din partea GUE. Mulțumesc și eu doresc să vă mulțumesc pentru această informare. Am găsit uh, ghidul uncitral în dimineața aceasta. Uh, aceasta. Aș dori să vă întreb una dintre obligațiile dumneavoastră este coordonarea în dreptul comercial internațional. Sunteți responsabil pentru, responsabil pentru coordinare, coordonarea între UNCITRAL, OMC, UNCTAD, uh, UNDP și așa mai departe. Apare întrebarea de ce întotdeauna intervine OMC-ul. Acorduri acordurile pot să fie bilaterale între Uniunea Europeană și regiuni sau Uniunea Europeană și statele terțe. În acest caz, ar, ați putea să aveți o influență dezvoltând legislația, să dați partenerilor Uniunii șansa de a fi recunoscuți ca parteneri reciproci, reciproci ai Uniunii Europene, conform tratatelor ar fi o atribuție foarte importantă pe care o avem și noi la comisia noastră. Dacă tratatele uh, pe care le încheiem cu state terțe corespund cu politicile Uniunii. Vă mulțumesc. Mai există o intervenție, cer scuze, doamna Sarnez. Pe scurt, mulțumesc, domnule președinte, aș dori să pun o întrebare care este următoarea. Sunteți o organizație internațională importantă, lucrați pe concurența pe plan internațional. Aș dori să vă întreb de ce nu apărați ideea unei calități obligatorii a normelor sanitare pentru lucru Uh, și pentru îngrijiri la nivel uh, internațional. Nu puteți încerca să faceți să avanseze puțin lucrurile în relație cu OMC pentru a include norme internaționale de sănătate și de lucru în toate acordurile de comerț internațional cu statele terțe. We are in the time constraints. Uh, Mulțumesc, avem o presiune de timp evidentă și de aceea aș vrea să vă rog să vă formulați reacțiile foarte pe scurt, fie față de ce a spus Comisia, fie de ce au spus uh, colegii din Comisie. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea nevoie de ore ca să răspund la toate aceste întrebări. Mulțumim în primul rând uh, Comisiei. Apreciem uh, faptul că Comisia arată bunăvoință față de acest subiect. Este evident că recomandările se îmbunătățesc în acest sens. Sunt în continuare însă destul de îngrijorat de ce se întâmplă cu soluționarea uh, online a litigilor. Pentru că din perspectiva Comisiei această problemă este tratată uh, dintr-o perspectivă foarte simplă și sănătoasă, protecția consumatorilor. Protecția consumatorilor este văzută ca mm, trecând numai prin uh, garantarea dreptului uh, cetățeanului de a se adresa justiției locale. Sper însă că discuția să poată să fie purtată și un pic mai departe și ca toate partidele implicate să realizeze că, de fapt, uh, facem uh, față unei situații în care niciun judecător local, de fapt, nu poate să rezolve această problemă. Dacă avem uh, un consumator european implicat într-o tranzacție și uh, altul din Statele Unite sau un din China, trebuie să ne adresăm judecătorilor din Uniunea Europeană și trebuie să ținem cont de acest lucru. Dacă trecem acum la partea interesantă a asistenței tehnice, care este foarte importantă pentru noi. Da, într-adevăr, suntem uh, în stare să asistăm, să ajutăm țările care doresc să-și modernizeze legislația, adaptându-o la standardele noastre, însă aceasta se poate face chiar uh, cu costuri destul de scăzute atunci când e vorba de verificarea unui uh, proiect existent al țării respective. Aceasta necesită o nivel foarte scăzut de conștientizare din partea țării respective. Dacă însă, așa cum se întâmplă foarte des, e vorba de evaluarea rolului unui, unei țări și uh, încercarea de a îmbunătăți conștiința despre nevoia de a moderniza justiția pentru a apropia țara respectivă de pragul uh, minim uh, de necesar în comerțul internațional, atunci aceasta este dincolo de uh, termenul nostru, de, de capacitatea noastră de a acționa. Vă rog să vorbiți mai pe scurt, pentru că mai avem și alt subiect și mai avem mai puțin de jumătate de oră. Câte minute am? Două minute, mulțumesc. Ghidurile specifice sunt uh, prevăzute pentru îmbunătățirea nivelului tehnic de negocieri în țările respective, mai ales în ceea ce privește uh, contractele cu aceste țări. Coordonarea este de asemenea o problemă foarte amplă și nu suntem în măsură să impunem uh, vreo regulă, însă încercăm cu mijloace foarte limitate să facem acest lucru. Același lucru se aplică și ultimei întrebări atunci când e vorba de tratarea unor norme OMC, uh, a Biroului Internațional de Lucru și așa mai departe, așa, a normelor de sanitare. Aceasta nu este în domeniul nostru de aplicabilitate a sarcinilor. Trebuie să înțelegeți că uncitralul este de fapt suma statelor membre, dar secretariatul uncitral este format din 25 de persoane, din care Cred că 15 sunt avocați și deci cu subiectele pe care le-am discutat deja, avem deja foarte multe de făcut și pur și simplu nu avem resursele necesare pentru a face față tuturor acestor aspecte foarte importante pe care le avem de rezolvat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aceasta a fost o afirmație foarte importantă și ne bucurăm că ați venit la noi pentru ca să vă putem asculta. Mulțumesc oricum. Acum trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi. Avem mai puțin de jumătate de oră, dar interpreții au fost generoși și ne-au dat 10 uh, minute suplimentare E vorba de un al doilea schimb de opinii, de data aceasta cu export, expertul nostru, cu privire la activitățile agențiilor de credit la export. Domnul Jado este raportor și dau cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi foarte pe scurt pentru ca să lăsăm maximum de timp invitațiilor noștri pentru ca să ia cuvântul. Aș vrea, în primul rând, să le mulțumesc, bineînțeles, fie că vin din uh, instituții internaționale, din direcții generale sau din uh, cadrul uh, altor medii. Avem o dificultate în legătură cu acest subiect. Dificultatea pe care o au toate instituțiile cu acest subiect este să reușească să facă fața unor subiecte care nu sunt comerciale câteodată. Știți că în legătură cu acest subiect au, instituțiile europene au decis uh, anumite chestiuni și anume că statele membre trebuie, în ceea ce privește activitățile agențiilor lor de credit la export, să încerce să își verifice conformitatea activităților lor cu obiectivele Uniunii Europene și mai precis cu articolul 21. După cum am văzut din primele rapoarte, este într-adevăr o mare dificultate pe care au statele membre în această activitate, iar discuția de astăzi este țintită pe încercarea de a vedea cum putem găsi o soluție în această problemă, pentru că eu cred că credibilitatea Uniunii Europene va fi uh, întotdeauna pusă la probă pe activitățile sale externe și va trebui să încercăm să găsim o coerență cu obiectivele din tratat, mai ales cu tratatul de la Lisabona, bineînțeles. Încă o dată vreau să mulțumesc uh, intervenienților că sunt aici astăzi sunt sigur că raportul meu va fi îmbogățit după părerile colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Haideți să începem acum uh, ascultând un expert de la comisie, domnul Vernia Abad de la Direcția Generală Markt. Unde sunteți? Aici. Nu pot să vă acord mai mult de 10 minute. Da, este de suficient, într-adevăr. Ceea ce vreau eu să spun astăzi este, în primul rând, că este o mare șansă să fiu cu dumneavoastră astăzi aici și să vă vorbesc despre măsurile pe care le-am luat pe piața internă în, la îndemnul comisarului Barnier pentru a obține o transparență pentru companiile europene, pentru că această inițiativă a trecut prin toate sectoarele și cred că se aplică la agențiile de credit la export și la activitățile acestora. Cred că este important să aflăm ce se întâmplă la nivel european, pentru că aceasta este o sursă de inspirație pentru măsurile ulterioare la nivelul Europei. Aș fi vrut să spun în primul rând că este o măsură care se aplică companiilor și nu statelor membre. Acestea, aceste eforturi uh, sunt mai uh, pline de succes când sunt făcute de către companiile mari. Este evident de ce, pentru că impactul pe mediu, de exemplu, și pe societate în general este legat de dimensiunea și complexitatea unei companii, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Deja de doi ani am lucrat uh, pentru dezvoltarea unei măsuri uh, legislative și sperăm să putem înainta în viitorul apropiat uh, o propunere în acest sens. În aprilie 2011 am avut o comunicare pe actul privind piața unică și ideile care s-au vehiculat au fost o transparență mai bună pentru companiile europene și o transparență în ceea ce privește informațiile de mediu și sociale, angajamentele în acest sens ale întreprinderilor, mai ales în ceea ce privește raportarea informațiilor financiare. Dar toate aceste cereri sunt extrem de pertinente și informațiile legate de mediu și sociale, din păcate, însă nu au fost la, la fel de bine transmise ca celelalte informații financiare. Am încercat să lucrăm asupra acestei propuneri în mai multe consultări cu statele membre și cu toți actorii implicați, cu companii și ONG-uri. Și Parlamentul European a adoptat în februarie două rezoluții despre responsabilitatea um, comună a întreprinderilor, care este un punct uh, foarte de ajutor pentru aceste propuneri ale noastre. Un alt punct pe care trebuie să-l menționăm este că Uniunea Europeană și companiile din Uniunea Europeană sunt lideri pe piață în ceea ce privește transparența și din punct de vedere al informațiilor privind mediul și aspectele sociale. Nicăieri în lume companiile nu sunt atât de conștiente de uh, limita resurselor și de răspunderea pe care o ai fiind o întreprindere europeană. Însă, în ciuda acestor fapte, în continuare, există multe companii care uh, există companii care raportează aceste informații pe bază regulată. De exemplu, primele, cele mai mari, 40 de mii de întreprinderi nu aduc cu sine nici 10% din aceste informații. Deci dacă ne uităm la toate sectoarele, incluzând sectoarele cât se poate de pertinente în domeniul agențiilor de credit la export, cum ar fi sectorul bancar, de exemplu, sau uh, sectorul asigurărilor, vedem că uh, liderii din aceste sectoare, în toate statele membre, sunt conștienți de importanța transparenței în ceea ce privește aspectele de mediu și sociale. Dar, dacă ne uităm, deci, la companiile mai mari. În al doilea an, această tendință nu s-a putut confirma. Suntem conștienți de uh, nevoia de a nu impune sarcini suplimentare asupra companiilor când e vorba de raportare și suntem conștienți, deci, că nu trebuie să avem o abordare prescriptivă în ceea ce privește această legislație. Există nevoia de flexibilitate care trebuie să fie respectată, astfel încât companiile să poată să aleagă să raporteze în felul care li se pare mai pertinent și mai uh, corect în funcție de nevoile pe care le au și pentru a putea să-și continue activitățile cât mai eficient. Totuși, noi considerăm că există o nevoie de a ne baza și pe standardele internaționale, cum ar fi, de exemplu, Uh, alte regulamente ale, ONU, uh, ale ONU sau uh, OECD-ului sau a organizațiilor de referință și a inițiativei globale. Există foarte multe inițiative la nivel internațional cum ar fi și uh, proiectul de transparență în ceea ce privește emisiile pentru dioxidul de dioxid de carbon, care sunt proiecte asemenea de amploare. Însă dacă vrem uh, să transmitem acum ideea principală, aceasta este nu neapărat de a sublinia cadrele deja existente, ci de a încuraja companiile să se bazeze pe acestea și deci să uh, adapteze flexibil ceea ce doresc ele să raporteze la cadrul existent. Dacă aș putea să trag o concluzie, aș dori să subliniez două mesaje importante. Unul este că măsura aceasta se referă la informațiile utile pentru companii și pentru acționari sau pentru investitori și pentru societatea civilă în general. Este vorba de informație foarte utilă și se aplică mai ales companiilor mari iar uh, aceste noi cerințe, cerințele noi vor fi impuse atunci când acestea vor funcționa foarte bine, acestea mari. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Tobias King din partea Serviciul de Acțiune Externă al UE. Mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul 1223 pe 2011 prevede că statele membre trebuie să țină cont de acțiunile externe ale Uniunii, consolidarea democrației, respectarea drepturilor omului și libertățile fundamentale, atunci când uh, implementează sistemele lor de, naționale de import-export, considerăm mai ales că aceasta se referă la agențiile de credit la export. Re, um, raportul anual cu privire la agențiile uh, de creditare la export ale Uniunii Europene și prevederile din tratat, adică articolul 21 din tratat, pot fi fundalul pe care să evaluăm în ce măsură statele membre respectă regulamentele cu privire la tranzacțiile la credit, de credite la export. Instrumentele care trebuie folosite, dar și uh, criteriile pentru evaluare ar, uh, sunt extrem de importante. Se lucrează deja în acest sens la OECD. În uh, iunie 2012, grupul de lucru cu privire la Um, credite de export și a elaborat recomandări pentru aceste credite, încercând să oblige și la un comportament din punct de vedere al altor norme sociale, de exemplu. Uniunea Europeană trebuie să respecte Carta Drepturilor Fundamentale atunci când implementează dreptul uh, Uniunii. În comunicarea sa din 2010 pentru o strategie pentru o implementare eficientă a cartei, Comisia a prevăzut și citesc că Activitatea Uniunii Europene în domeniul drepturilor fundamentale trece dincolo de politicile sale interne. Carta se aplică de asemenea și la acțiunile externe ale Uniunii. În conformitate cu articolul 21, acțiunile Uniunii pe, pian, pe scena internațională trebuie să gestioneze și să încurajeze vizibilitatea drepturilor fundamentale, democrația, libertățile fundamentale, principiile de egalitate și solidaritate și respectul principiilor din Carta Drepturilor Fundamentale și din dreptul internațional peste tot în lume. Am încheiat citatul. Comisia a dezvoltat de asemenea o metodologie pentru aplicarea Cartei Drepturilor drepturilor fundamentale, care este subliniată în raportul său din 2009 cu privire la um, metodologia operațională pentru o monitorizare sistematică în conformitate cu Carta. Totuși, această metodologie se aplică la acțiunile interne, deci la legislația din cadrul Uniunii Europene. Nici o metodologie nu s-a adoptat încă în ceea ce privește aplicarea cartei la acțiunile externe. De aceea există o mare, există totuși o mare serie de acțiuni la care nu se aplică această carte și în momentul de față se consideră deci o metodologie pentru uh, aplicarea externă a acestei carte. În această activitate, Serviciul uh, de Acțiune Externă va încerca să se informeze din mai multe surse, incluzând și activitatea de valoare pe care ne-a menționat-o colegul de la DigiMarket. În ceea ce privește garanțiile pentru creditele la export, carta stabilește standarde în ceea ce privește drepturile omului și în care pot fi măsurate și aceste garanții. S-ar trebui, ar trebui să se mai depună foarte multe activități pentru a dezvolta o metodologie, pentru a avea o metodă corectă de coordonare între statele membre și pentru a ne asigura că orice ce se face în cadrul Uniunii Europene să complementeze activitățile OECD. SAE va fi bucuros, bineînțeles, să colaboreze cu Parlamentul, cu Comisia și statele membre pe această chestiune. Vă mulțumesc! Thank you very much. And finally, our third... Mulțumesc al treilea expert, doamna Audrey Hochran, care vine din partea Amnesty International. Aveți cuvântul. Thank you very much. Um, I'll try and stay within the 10 minutes. Mulțumesc, o să încerc să respect cele 10 minute. Comentariile pe care vreau să le fac despre raportarea non-financiară se aplică companiilor, dar și instituțiilor financiare, non-financiare și instituțiilor de credit. Se bazează pe experiența Amnesty International de cercetare în domeniul sprijinului financiar în ultimii 10 ani. Fiind dat că se bazează pe aceasta, aș dori să subliniez că e vorba de chestiuni extrem de practice de raportare non-financiară, care ar putea să fie considerate minore, pentru că sunt foarte complexe și cer, bineînțeles, dezvoltarea unor metodologii suplimentare. Foarte multă metodologie este necesară la raportarea non-financiară când e vorba de impactul social și de mediu și uh, în cadrul susținerii financiare acordate în ceea ce privește abordările due diligence. De asemenea și uh, evaluarea impactului negativ trebuie să fie făcută. De ce se întâmplă, de ce trebuie să ne gândim deci la această metodologie, de ce de ce o companie, pentru că companiile nu doresc ca activitatea lor să strice mediului sau să ducă la încălcarea drepturilor omului și deci nici uh, subvenționarea nu ar trebui să susțină astfel de practici. Activitatea de due diligence la care s-a referit și colegul meu este procesul prin care companiile și acei uh, care oferă susținerea financiară companiilor devin uh, conștienți de acțiunile lor și iau acțiuni pentru a preveni anumite aspecte negative atunci când se acționează într-o situație de risc. Acțiunile bazate pe această procedură corectă trebuie să fie considerate și în acțiunile non-financiare pentru a vedea în ce măsură se poate garanta această acțiune, cum se pune în aplicare o anumită politică și care este rezultatul implementării acelei politici. Există mai multe tipuri de due diligence, unul la creditele de export și altul către compania care oferă susținerea. Și în partea din activitățile agențiilor de credit la export trebuie să fie să se asigure că compania pe care o susține are un sistem de verificare a sistemului de due diligence uh, pentru a putea să uh, se asigure că nu se încalcă drepturile omului sau uh, mediul în acest context. Procesul este foarte important și în raportarea non-financiară ar trebui să se țină cont de acest proces și de rezultatele procesului. Deci ar trebui să se raporteze despre riscurile majore care au fost identificate și cum au fost ele contracarate. Și procesul și conținutul sunt deci importante și n-ar trebui să se facă o raportare selectivă de către companii. Trebuie să fie o raportare obligatorie conform unor obligații. Noi uh, am uh, spus de mai mulți ani că raportarea non-financiară devine sector, sectorială, pentru că se uită la aspectele de mediu, se uită la aspectele de drepturile omului asociate de anumite activități. De exemplu, în sectorul industrial, o companie care se ocupă de extrageri um, trebuie să țină cont de terenurile pe care dorește să le foreze sau de unde dorește să extragă resursele naturale. Chestiunile de poluare care rezultă, de exemplu, din operațiunile acestea și aspectele de siguranță mai sunt de relevanță în acest domeniu. Ar fi bine dacă activitatea de raportare non-financiară să se să se concentreze pe riscurile care sunt asociate cu respectivul sector, neîncercând să acopere toate riscurile existente în acel domeniu. Aș vrea să vorbesc acum despre cum se pot identifica riscurile puțin mai încolo, însă prin această conștientizare există două aspecte care sunt de actualitate. Unul se referă la lanțul de aprovizionare. Există uh, o îndrumar foarte amplu deja despre ce se poate face în uh, ceea ce privește impactul uh, al uh, lanțului alimentar, de exemplu în domeniul alimentar. Există și foarte multe recomandări despre cum se poate obține această obligație de diligență și alt aspect care s-a menționat înainte în ceea ce privește agențiile de creditare la export este de exemplu, um, o activitate legată foarte specifică pentru anumite domenii. Există o nevoie de ca agențiile de credit la export să se asigure că proiectele majore cu ajutor financiar considerabil să fie susținute în această verificare. Dacă se fac, raportează o încălcare a drepturilor omului sau a drepturilor de mediu, Companiile foarte des însă nu acționează dacă nu sunt, cer, nu sunt uh, solicitate să facă acest lucru. Deci dis, uh, încercarea de a găsi această informație este foarte importantă. Există însă mai multe niveluri de obligație de dirigență care ar putea fi de asemenea menționate în activitatea de reportare de către agențiile de credit. Se referă la actorii principali, la actorii minori, dar și la aspectele de, uh, legate de lanțul de aprovizionare. Raportarea nefinanciară în cadrul uh, politicii de due diligence, așa cum vorbeam de înainte, ar trebui să includă și procesul de a uh, cântări bine riscurile care au fost identificate și care este apoi rezultatul implementării planurilor. Există mai multe exemple uh, despre felul cum s-au făcut aceste procedeuri deja într-un context specific. Aș vrea să subliniez la acest nivel că o bună raportare non-financiară nu înseamnă să reinventezi roata, ci înseamnă o abordare foarte de bun simț, rațională, într-un proiect, de exemplu, în Africa, care este susținut în care s-au încălcat drepturile la uh, spațiile, uh, la terenuri. Trebuie să întâi să întrebăm care este terenul necesar, cine trăiește pe acele terenuri, ce se va întâmpla cu oamenii care trăiau acolo, dacă vor fi tratați bine și în conformitate cu standardele internaționale, dacă vor trebui evacuați, cum se va face acea evacuare, dacă vor exista criterii, există criterii pe care nu trebuie să le reinventăm, care trebuie respectate. În final, pentru a putea detecta riscuri care nu sunt uh, specifice și nu sunt specifice sectorului, am cerut ca raportarea non-financiară de către companii și de către instituțiile internaționale să identifice riscuri care au fost uh, identificate deja în mod repetat de către comunitatea care era afectată de acea, acel serviciu sau de organizațiile societății civile. Trebuie să identificăm, de exemplu, dacă o companie spune că nu este nimic în regulă cu un proiect, dar dacă cauți pe Google te prinzi că imediat că ONG-urile sau comunitatea locală au raportat deja probleme grave. Deci o raportare corectă trebuie să verifice dacă au existat plângeri în legătură cu un proiect al unei companii care are un efect negativ asupra uh, mediului. Această acesta ar putea să includă și faptul că compania nu este de acord sau are, de exemplu, dovezi pentru a demonstra că nu este adevărată plângerea respectivă, dar și aceasta trebuie raportat. În ceea ce privește um, rapoartele foarte numeroase ale statelor membre în legătură cu agențiile de creditare la export, este interesant care sunt întrebările care se pun tot timpul și ce se așteaptă de la aceste rapoarte. Dacă, de exemplu, evaluarea rapoartelor statelor membre trebuie să fie eficientă, trebuie să folosească și ele procesul de obligație de diligență și pentru aceasta trebuie să ne interesăm mai întâi care sunt procesele care sunt uh, în curs în agenții, care sunt standardele de bază care trebuie să fie în linie și cu uh, standardele OECD și așa mai departe, cum sunt ele puse în aplicare, care sunt aspectele majore care au fost uh, raportate în acea perioadă și cum au fost ele, cum au fost ele rezolvate. Aceasta trebuie făcut în fiecare an. Vă mulțumesc! very much. Mulțumesc! Let's open the floor to the members. One request. Dăm cuvântul acum membrilor, domnul Murphy din partea GUE. Mulțumesc! Um, I think reading the commission staff Citind documentul de lucru al Comisiei în legătură cu acest uh, raport anual al Comisiei referitor la agențiile de credit la export, ne dăm seama că raportarea realizată de statele membre, din ce am văzut, majoritatea uh, statelor membre sunt implicate, deși există alte state membre în care agențiile de credit uh, au dezvoltat instrumente proprii și coduri de etică, alte lucruri. Deci trei state membre care au mers uh, dincolo de procedurile de bază și s-au îndepărtat de acestea. Aceasta arată care este problema cu procedura de raportare la ora actuală care nu este îndeajuns de detaliată, este insuficientă și reflectă și problema în legătură cu abordarea generală a ocd ului Pentru că aceasta nu reflectă nici măcar standardele UE în ceea ce privește drepturile omului, standardele de mediu și mai departe. Și ele oricum nu sunt obligatorii. Deci, ce aceasta are legătură cu comentariile făcute de, invitat, făcute de invitatul nostru aici, anume că ar trebui să avem un mecanism în care standardele de mediu și de drepturile omului să fie um, elaborate astfel încât Uniunea Europeană să înlocuiască procedurile generale ale OCDE-ului și UE să meargă mai departe, să depășească acest cadru general. Mulțumesc! Mulțumesc, nu știu dacă Consiliul grupul de lucru pentru agențiile de credit la export dorește să intervină? Nu? Atunci, din partea comisiei de la DG Trad, da, vă rog, domnul Scholz, da. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, din partea DG Trad, pot să spun că sunt de acord cu dumneavoastră că avem probleme cu implementarea regulamentului 31 din 2011 și se pare că toți cei de aici au arătat că ar trebui să se implementeze cât mai bine cu putință. Ținem cont de interesul manifestat și de contribuțiile deosebit de interesante care au fost uh, prezentate de experți. Din punctul nostru de vedere, pentru a lărgi și mai mult dezbaterea și pentru a ajunge la o eficientă implementare a regulamentului, ar fi bine, așa cum s-a spus deja, în primul rând să avem o abordare de bun simț. Ar trebui să existe o procedură de raportare cu conținut, dar aceasta să nu se transforme într-o povară administrativă prin care să se ofere doar informații inutile, să se țină cont și de um, organul căruia este da, destinată această raportare. De asemenea, costul de implementare pentru agenție este important și ar trebui să li se acorde o anumită flexibilitate în modalitățile de raportare și să ținem cont de ceea ce s-a făcut sau de ceea ce se face la ora actuală în alte organizații specializate precum OCDE sau altele. Aceasta n-ar însemna însă că uh, ar trebui să ne oprim acolo, dar ar putea fi un punct de plecare bun pentru a ne inspira. În încheiere aș vrea să spun că am prezentat uh, cea de-a doua parte a raportării pentru agențiile de credit și dacă aveți întrebări în legătură cu această a doua parte, bineînțeles, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde. Mulțumesc, spune președintele, pentru că experții uh, de la DG Markt uh, și de la IES au fost uh, foarte direcți. Nu știu dacă doriți să răspundeți la întrebarea domnului Murphy, foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus aici, documentul OCDE are o abordare mai degrabă generală. Și noi nu dorim să o punem sub semnul întrebării, însă metodologia care ar putea apărea în urma cartei ar putea să completeze această abordare generală a OCDE-ului pentru a intra mai în detaliu și pentru a evalua mai bine agențiile de credit la export. Mulțumesc! Only very quickly. Uh... Foarte pe scurt. Și eu sunt de acord că pentru procedura de raportare ar fi util să avem și informații referitoare la mediul și la drepturile omului care să fie comparabile cu cele oferite la nivel național, așa cum s-a spus aici. Aceasta este o contribuție importantă și în ceea ce privește performanțele financiare, și um, atitudinea pe termen lung față de standardele de mediu. Mulțumesc, domnul Jador, raportorul nostru, pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Bernier Val, domnului King și domnului Cogan. Cred că avem elemente foarte interesante care au fost prezentate și care vor uh, îmbogăți raportul nostru. Vom încerca să tragem folos de pe urma observațiilor făcute astăzi și vedem încă o dată este vorba de o temă transversală, foarte importantă în ziua de astăzi pentru Uniunea Europeană, atât din punctul său de vedere din punctul de vedere al proiecției către exterior a Uniunii Europene, cât și din punctul de vedere al respectării obiectivelor tratatelor. Așa că vreau să vă mulțumesc uh, și mulțumesc și domnului președinte pentru că am depășit oarecum timpul și mulțumesc că uh, spune cu amabilitate domnul deputat și interpreților. Mulțumesc că am ajuns la finalul ședinței noastre. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Următoarea ședință va avea loc pe 25, 24, mă scuzați, spune președintele, 24 aprilie. Este ședința noastră obișnuită aici la Parlamentul European. Vă mulțumesc! Sorry,